Today's meeting, let me inform you. Înainte să încep, începem această reuniune, vă transmit că ea va fi va putea fi urmărită pe internet. Timpurile sunt, au un caracter uh, indicativ și, din păcate, uh, nu există interpretare înspre limba daneză. Dragi colegi, domnilor comisari, Marți am avut primul schimb de opinii pe marginea întregului set a raportelor cu privind inteligența artificială. Vă aduc aminte că Comisia Jurii a început să lucreze vis-a-vis -vis de inteligența artific- artificială, cadrul etic, regimul respons- uh, răspunderii civile, drepturile de autor și chestiuni uh, privind uh, autor- autoritățile de stat și uh, dreptul uh, privat internațional în ceea ce privește utilizările militare, mm, cu caracter militar și civil a inteligenței artificiale. Uh, Comisia a publicat ieri câteva documente foarte importante, și anume o comunicare despre structurarea viitorului uh, digital al Europei, o un white paper în ceea ce privește inteligența artificială, o abordare europeană vis-a-vis -vis de excelență și încredere și nu în ultimul rând o comunicare în ceea ce privește strategia europeană a datelor. Aici se regăsesc inițiative, propuneri uh, care țin de diferitele subiecte care uh, sunt de competența acestei comisii. Dreptul mare este, pentru, este un moment uh, oportun să ne punem la oaltă agendele și mă bucur că pot să-i spun alături de noi uh, Comisarului pentru Piața Internă, Thierry Breton, și Comisarului responsabil pentru justiție, domnul Didier Renders, care ne vor prezenta conținutul documentelor uh, publicate de Comisia. Astăzi nu este vorba de un uh, dialog structurat, ci să dorim să așteptăm din partea comisarilor Um, conținutul comunicațiilor publicate ieri. Bun venit, uh, domnilor comisar. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne spuneți și aveți cuvântul, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Jurii. Mă bucur să vă pot vorbi astăzi, în această dimineață, pentru a vă, împreună cu domnul Renders, pentru a vă prezenta pachetul digital – ce a fost uh, adoptat de Colegiul uh, Comisarilor. În ceea ce privește inițiativele de ieri, ce, mai ales în ceea ce privește inteligența artificială, strategia datelor și viitorul act cu privire la serviciile nume, uh, digitale, comisia, va, uh, juca un ro- comisia noastră va juca un rol foarte important. Punctul de plecare este clar. Am spus-o și o spunem din nou, tehnologia este foarte importantă pentru întreaga Uniune Europeană și ea trebuie să fie în beneficiul, în serviciul cetățenilor și trebuie să respecte totalitatea valorilor europene. Cetățenii europeni trebuie să poată uh, trăi într-un mediu digital, în mod liber, dar și în același timp în mod cât se poate de sigur. Au nevoie de un cadru întreprinderile au nevoie de un cadru care să le permită să se dezvolte, să, să fie create, să, se dez, um, să crească, dar și să intre în concurență și să coopereze într-o manieră echitabilă. Expertiza dumneavoastră a comisiei dumneavoastră ne va fi foarte utilă împreună cu uh, Didier Render să vă vom uh, asculta pe acest subiect. În primul rând, Cartea Albă cu privire la inteligența artificială. Vă amintesc că este supus consultării, uh, consultarea va avea loc în următoarele luni și, bineînțeles, împreună cu Didier, așteptăm uh, discuțiile ce pot avea loc cu comisia dumneavoastră și schimburile pe care le vom avea împreună. Este un uh, element important, un subiect delicat pentru mulți dintre concetățenii noștri. Uh, deci, iată, este important să știm cât mai multe despre aceste tehnologii. Uh, pentru competitivitate, dar și este ceva important pentru drepturile fundamentale ce trebuie respectate. Revenind la Cartea Albă, trei cuvinte cheie, echilibru, excelență și încredere. Bineînțeles. Cred că suntem cu toții conștienți de faptul că inteligența artificială va aduce îmbunătățiri, rămâne de văzut unde și cum, și uh, va duce la o ameliorare a calității no noastre de uh, viață, poate va ajuta în domeniul medicinei uh, sau în alte domenii. Această tehnologie însă uh, creează și temeri. Temeri față de eventuale abuzuri, față de o pierdere a controlului, controlului a cetățenilor, uh, temeri față de puterea pe care o poate oferi această tehnologie anumitor uh, actori. Trebuie, deci, să găsim o cale să asigurăm progresul inteligenței artificiale în Europa, Uh, ținând cont în același timp de aceste temeri. Excelența nu se poate face, și o spun din nou, fără încredere. Și încrederea nu ne ajută la nimic dacă nu avem excelență. Tocmai de aceea venim, pe de o parte, cu propuneri concrete pentru a crește competitivitatea industrială europeană și prin adoptarea inteligenței artificiale, în domeniul uh, sprijinim uh, domeniul cercetării și inovației și în același timp dorim uh, și în același timp acest lucru va ajuta în domeniul industrial. În același timp încercăm să prevedem reguli de urmat pentru sistemele care pot avea un impact semnificativ asupra vieților noastre de zi cu zi. Există, bineînțeles, uh, deja reguli de protecție a consumatorului, de protecția vieții private, în ceea ce privește concurența neloială, uh, responsabilitatea civilă în cazul uh, produselor, și, bineînțeles, o parte dintre aceste legislații vor trebui adaptate la existența și apariția acestor algoritmi care vor fi incluși în aceste produse. Va trebui să uh, găsim un, un echilibru între reglementare uh, și promovarea acestei tehnologii în funcție de sector, în funcție de mize. Vom încerca să evaluăm categoriile supuse unor uh, riscuri mai mari sau unde sunt uh, elemente cât se poate de importante. care sunt subiecte, uh, domeniile supuse riscului, e bine, asta vom dezbate, vom propune criterii pentru a determina uh, ce um, aplicații se pot găsi în aceste domenii importante. Uh, și aici vorbim, de exemplu, despre recunoașterea facială de asemenea, vom face propuneri în ceea ce privește calitatea datelor. Nu putem avea inteligență artificială dacă datele care îi sunt date nu sunt uh, suficient de bune. Trebuie să știm uh, cum au fost produse aceste date, conform căror reguli și această atenție specială acordată datelor va fi și ea uh, supusă discuțiilor noastre pentru a ajunge la soluții credibile în domenii precum discriminarea, chestiuni etice și așa mai departe. Aceste sisteme de inteligență artificială se antrenează, să spunem așa, cu date specifice prin aplicații determinate și deci există un lanț întreg pe care trebuie să-l analizăm Trebuie deci să știm dacă datele care au uh, hrănit un algoritm au respectat drepturile fundamentale, dacă respectă regulamentul cu privire la protecția datelor, deci o serie întreagă de uh, întrebări pe care le vom și de chestiuni pe care le vom discuta împreună. Dorim să punem, să creăm obligații de a ține un registru de date uh, Uh, precum și o supraveghere umană în funcție de cât de sensibile sunt anumite subiecte în momentul utilizării acestor date. Va exista o procedură de certificare ex ante, cum există deja pentru produse periculoase, mașini uh, sau produse uh, sensibile, cum ar fi mașinile, jucă, jucăriile copiilor și așa mai departe. Și în același timp Um, vom aplica aceste reguli produselor existente deja, dar care includ uh, ceva ce ține de inteligența artificială. Și deci vom avea această certificare ex ante. Estimăm că toate aceste reguli trebuie să se aplice tuturor sistemele, indiferent de unde, sistemelor, indiferent de unde vin. Este exclus ca vreun sistem să scape supravegherii pentru că a fost produs în afara uh, Uniunii Europene. Încerc să găsesc un compromis între uh, viteză și durată, spune domnul uh, Breton. Un element uh, foarte discutat în momentul de față este recunoașterea facială. Aici Europa uh, are o mm, situație mai uh, clară în ceea ce privește recunoașterea biometrică la, la distanță uh, datorită GDPR. Însă, aplicare, acest tip de aplicație de program uh, poate fi folosit în mult mai multe contexte. E posibil să fie nevoie în viitor de reglementări suplimentare și va fi nevoie de o dezbatere la nivelul întregii societăți și vom profita de următoarea perioadă pentru a duce această dezbatere. Uh, contăm pe dumneavoastră pentru a putea face un schimb de opinie asupra acestei cărți albe. Uh, lucrările dumneavoastră vor contribui la reflexiile noastre cu privire la actele uh, ce, și propunerile legislative ce vor urma. Didier va intra mai mult în detaliu pe acest subiect. Un cuvânt pe scurt în ceea ce privește strategia cu privire la date și voi uh, insista asupra nevoii de a avea o strategie coerentă în ceea ce privește datele pentru Uniunea Europeană, și asta nu poate fi uh, separat de reflexiile noastre cu privire la uh, inteligența artificială. Am făcut progrese considerabile în Europa și vom continua să o facem cu GDPR. Anumite uh, alte țări încep să preia argumentele noastre din acest GDPR și vă amintesc că mulți dintre dumneavoastră s-au mobilizat în ceea ce privește GDPR și datorită dumneavoastră am obținut această realizare și cred că este un avantaj pentru Europa, chiar și dincolo de frontierele noastre. Dincolo de datele personale, strategia are ca scop să um, dea frâu liber potențialului datelor pe piața internă. Uh, avem de-a face cu un val important de date industriale. Când spunem industriale, asta depășește uh, limitele stricte ale industriei. E vorba și de întreprinderi, așa numite, uh, de date B2B, deci în domeniul întreprinderilor, date ce pot fi puse la dispoziția întreprinderilor, IMM-urilor, startup-urilor pentru a crea o valoare uh, adăugată, dar și la uh, dispoziția autorităților publice pentru a le îmbunătăți funcționarea. Dar datele industriale, ei bine, acestea vor fi foarte numeroase și dacă le vom uh, utiliza de la bun început, uh, vom putea să lucrăm la algoritmi sectoriali, sectoriali care ne vor permite să obținem o serie de progrese. Europa, știm, n-a reușit să creeze mari întreprinderi în domeniul uh, digital și în domeniul datelor, pentru că știm că mai ales că mari actori pe această piață sunt mai ales americani sau chinezi, e bine, în domeniul afacerilor B2B încercăm să ne organizăm astfel încât să nu mai rămânem în urmă. Și uh, Comisia va propune investiții pentru a avea platforme care să ne permită să dezvoltăm acest domeniu. Este ceva esențial, este o strategie, o foaie de parcurs, un program de lucru care se bazează pe legislația actuală, dar și, și pe principiile protecției drepturilor fundamentale, pe protecția consumatorului pe piața internă ceea ce ne dorim este o capacitate industrială prosperă și să menținem această capacitate industrială. Europa este primul continent industrial în lume în momentul de față, deci toată lumea este interesată de ce se va întâmpla cu datele din acest domeniu. Încă un lucru despre platforme, un subiect foarte important. Uh, platformele bazate pe datele personale trebuie să evolueze, este clar. Și am să vă prezint pe scurt cum vedem lucrurile la comisie. Platformele trebuie să se adapteze la Europa și nu invers, asta este clar și vom putea merge mai în uh, detaliu uh, mai încolo pe acest subiect. Există o serie întreagă de lucruri inacceptabile pe aceste platforme, am tot vorbit despre asta, incitarea la ură, terorismul și așa mai departe. Dar să nu uităm și constrângerile unilaterale pe care le pot uh, impune uh, platformele unor întreprinderi, întreprinderi care nu au de ales Eh, dacă vor să facă afaceri, trebuie să treacă prin aceste platforme. Pentru acesta vom avea așa numitul Digital Service Act, actul normativ eh, cu privire la serviciile digitale. Vom analiza și posibilitatea de a avea o reglementare ex ante, similar cu ceea ce facem pe piața telecomunicațiilor, pentru a putea controla piața sau cine uh, ajunge să aibă cât mai mare putere pe piață. Face parte din portofoliul meu. Voi continua prin a-i da cuvântul lui uh, Didier Renders uh, pentru mai multe detalii. Bun, acum șefii de stat și de guvern par să, fi, să, să vrea să impună reduceri de buget în domeniul IT uh, și în domeniul digital, dar bineînțeles dacă vrem să fim uh, lideri în lume, va trebui să avem supercalculatoare, dacă esențiale pentru inteligența artificială. Deci este esențial ca fondurile propuse să uh, fie și alocate. Bineînțeles că um, miza este suveranitatea noastră digitală și locul nostru ca lider la nivel mondial în acest sector. Vă mulțumesc foarte mult și îi voi da cuvântul acum domnului Reinders. Muchísimas gracias, comisario Breton. Mulțumim foarte mult, domnule comisar Breton. Acum aveți cuvântul, domnule comisar Renders. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru uh, funcția pentru care ați fost ales și Mulțumesc pentru invitație, pentru faptul că organizați această ședință extraordinară a comisiei noastre împreună cu comisarul Breton și cu mine, chiar în momentul în care se adoptă de către colegiul pachetul digital, care include și comunicarea și cartea albă privind inteligența artificială, care cartea albă reprezintă rezultatul unei munci colegiale între care, în care eu și Thierry Breton și serviciile noastre am uh, jucat un rol esențial. Vreau să confirm că obiectivul nostru comun este acela că vrem să ne asigurăm că Europa uh, va, veni, va deveni un uh, actor de prim plan în sectorul digital, garantând pe altă parte încrederea tuturor uh, părților interesate. Ca să fii lider, trebuie de asemenea să dispui de încredere în demersurile tale, așa cum am făcut-o, așa cum a spus și Thierry Adinaur în cadrul GDPR. E chiar o modalitate de a te purta Uh, în stil european uh, și anume să garantez drepturile fundamentale. Asta am făcut-o și cu um, protecția datelor personale și acum o facem și cu inteligența artificială. Aceasta și datele reprezintă um, întregimea societății noastre și afectează um, toate, sau un număr mare dintre politici. Așa că misiunea mea în cadrul Comisiei este aceea de a mă asigura că drepturile fundamentale ale cetățenilor, protecția datelor lor personale și punerea în aplicare concretă a drepturilor consumatorilor și mai ales a dreptului european în general, uh, trebuie să fie garantate. Trebuie să acordăm prioritate omului Uh, acordând pe de altă parte oportunități noi pentru întreprinderi și promovând dezvoltarea unor uh, tehnologii fiabile. O tehnologie care să contribuie la o societate democratică și la o economie competitivă și durabilă. Partea digitală va juca într-adevăr un rol important în lupta împotriva schimbărilor climatice și în tranziția ecologică. În cartea sa albă, Comisia propune o strategie pentru o inteligență artificială, repet, fiabilă, bazată pe excelență și pe încredere. Obiectivul nostru este acela de a mobiliza resurse și din sectorul public, și comisarul Breton a spus, uh, sperând că și cadrul uh, financiar multianual chiar ne va acorda resurse, dar și din sectorul privat pentru a accelera dezvoltarea inteligenței artificiale, iar asta uh, inclusiv în folosul IMM-urilor. Chiar vrem să atragem talente și să le păstrăm în Europa într-o strânsă colaborare cu statele membre și cu comunitatea științifică. Este esențial să asigurăm excelența. Prima parte a cărții albe este concentrată așadar pe ideea de a crea un ecosistem de excelență care să includă um, o serie de inițiative, cum ar fi parteneriate public-privat și um, consolidarea interconectivității între centrele de cercetare sau o finanțare mai uh, bună. Pentru a asigura această excelență, trebuie să um, avem soluții care să fie folosite în practică de către citoțeni și pentru pentru ca cetățenii să folosească aceste soluții, trebuie să ne ocupăm de preocupările lor legate de complexitatea inteligenței artificiale. În domeniile cu risc ridicat, cum ar fi sănătatea sau transporturile, Apelul la inteligența artificială trebuie să se facă în mod transparent și să garanteze un control de către oameni. Autoritățile publice trebuie să poată controla algoritmii, uh, sistemele de inteligență artificială, așa cum o fac um, când e vorba de mașini, uh, jucării sau cosmetice. E nevoie de date um, uh, imparțiale pentru a um, asigura respectarea drepturilor fundamentale, cum ar fi nediscriminarea. Pentru aplicațiile cu risc săzut, Comisia propune un sistem de etichete neobligatoriu. Uh, toate, toți algoritmii și aplicațiile care uh, fac apel la inteligența artificială sunt binevenite pe piața unică atâta vreme cât respectă dreptul european. Aceasta este poziția pe care tocmai a reamintit-o Thierry Breton în numele colegiului. Toată lumea e binevenită în Europa cu condiția să respecte legile pe care ni le impunem și nouă. Acum uh, să mă refer la drepturile fundamentale, care mm, uh, sunt foarte importante pentru mine. Mm, uh, din acest moment, Uniunea Europeană are o legislație pentru protecția drepturilor fundamentale care este pertinentă în contextul inteligenței artificiale, mai ales în ceea ce privește datele mm, personale, protecția acestora, nediscriminarea, drepturile sociale, protecția consumatorilor sau egalitatea între bărbați și femei și comisarul Breton a dat un exemplu, de exemplu, un filtru de gen într-un algoritm utilizat uh, în scopuri de recrutare ar putea să ducă la discriminare, lucru care ar fi ilegal în temeiul normelor europene. Uh, pe de altă parte, până în aplicare um, efectivă a regulilor existente, uneori este greu de făcut uh, din cauza complexității și opacității aplicațiilor care um, Uh, folosesc inteligența artificială. Vorbim despre așa numitele cutii negre, black boxes, uh, care nu fac decât să fie, facă mai complex um, activitatea autorităților naționale și inclusiv cea a uh, judiciarului. Pentru a trata aceste provocări, um, Cartea albă a Comisiei își propune împreună cu un control exante și niște cerințe posibile pentru documentarea, testarea și răspunderea Um, legată de aplicarea legilor existente. Este foarte important ca aceste cerințe să fie proporționale cu riscul. Ar trebui să ne concentrăm pe sistemele de inteligență artificială care prezintă un risc um, mai ridicat uh, vis-a-vis -vis de um, drepturile sau sănătatea cetățenilor nostru. Identificarea cazurilor de um, IA care chiar uh, presupun riscuri va reprezenta o chestiune esențială și reprezintă unul dintre aspectele acoperite în consultare. Am uh, cerut serviciilor mele ca deja în faza timpurie bucuria consultării, domeniul de aplicare al um, posibilului cadru de reglementare să includă situații care uh, să aibă cel mai mare impact asupra drepturilor cetățenilor. cetățenilor în ceea ce privește identificarea um, biometrică de la distanță. Uh, suntem um, cu toții la curent cu dezbaterile în curs și consider că este important, în primul rând, să lămurim regimul existent pe, baza, pe baza GDPR și a directivei de aplicare a legii. Colectarea și utilizarea datelor biometrice pentru scopuri de identificare de la distanță, de exemplu prin folosirea recunoașterii faciale în locuri publice, implică o serie de riscuri specifice pentru drepturile fundamentale. Și anume, Identificarea de la distanță în spații publice poate să aibă loc doar din motive de interes uh, public uh, de însemnătate. Trebuie să se bazeze pe legislația națională sau Uniunii Europene și trebuie să fie um, bine justificată, proporțională și să facă obiectul unor um, măsuri de siguranță. Așa că uh, deja recunoașterea facială trebuie să reprezinte o excepție. În viitor, cred că, având în vedere preocupările societale legate de acest aspect, E bine că um, se lansează o um, dezbatere de către Comisie cu privire la circunstanțele specifice, dacă sunt unele, unde să se justifice utilizarea unor astfel de tehnologii în spațiile publice, bineînțeles cu folosirea unor măsuri de siguranță corespunzătoare. O altă întrebare este dacă um, cadrul legal pentru siguranță și răspundere este în continuare adaptat uh, pentru a evalua posibilele uh, riscuri legate de aplicațiile IA raportul cu privire la siguranța și uh, răspunderea implica, um, uh, referitoare la inteligența artificială, internetul lucrurilor și robotica, care însoțește această carte albă, analizează cadrul juridic relevant și identifică o serie de incertitudini legate de anumite riscuri pe care le presupune inteligența artificială și alte tehnologii digitale. Raportul concluzionează că legislația actuală pentru siguranța produselor deja uh, Um, dispune un concept um, extins legat de protejarea um, siguranței în calea mai multor uh, tipuri de riscuri care uh, derivă dintr-un produs în funcție de utilizarea acestuia. Însă, niște dispoziții care să acopere în mod explicit riscurile noi prezentate de către tehnologiile digitale emergente ar putea să fie introdus pentru a uh, reprezenta o mai bună certitudine juridică merită să ne gândim la posibile modificări ale Directivei Generale pentru Siguranța Produselor sau posibile amendamente la Directiva privind răspunderea legată de produse și eventual amendamente țintite în regimurile naționale de răspundere. În ceea ce privește normele de răspundere, mai specific, care sunt discutate în acest moment și în această comisie, considerăm că s-ar putea să existe lacune în cadrul juridic actual și uh, niște riscuri ca victimele să nu primească um, compensație pentru um, pagubele cauzate de aplicațiile autonome. În același timp, uh, niște adaptări uh, bazate pe risc și țintite ale numelor de răspundere vor permite companiilor să se concentreze pe reducerea riscurilor și să um, Um, se asigure acolo unde este necesar. Acum dați-mi voie să mă refer la strategia europeană privind datele și protecția datelor, legislația în acest moment. În acest moment generăm um, volume de date din ce în ce mai mari Colectarea și reutilizarea acestora trebuie să se facă cu respectarea um, drepturilor um, individului, uh, a valorilor europene și a normelor. Iar uh, strategia privind datelor își propune să permită o mai bună disponibilitate a datelor deținute uh, privat sau public, inclusiv datele personale, mai ales prin crearea unor spații de date europene. Sprijin um, o disponibilitate din ce în ce mai mare a datelor pentru a îmbunătăți uh, rolul Europei în economia digitală globală. Și în acest sens, serviciile mele lucrează împreună cu cele ale comisarului Breton pentru a ne asigura de o utilizare deplină a drepturilor um, care sunt uh, menționate în GDPR, mai ales dreptul la portabilitate. Instrumentele și măsurile practice se vor elabora pentru a da persoanelor control asupra datelor lor. În plus, uh, GDPR-ul permite reutilizarea datelor um, personale deținute de către autoritățile publice, de exemplu, în scopuri de cercetare științifică, dar în anumite condiții. Este important ca uh, un cadru juridic um, uh, corespunzător să vină cu garanțiile necesare pentru reutilizarea și partajarea datelor, care să fie adaptat la um, specificitatea diferitelor situații și sectoare. De asemenea, mă gândesc că Uniunea Europeană ar trebui să continue să coopereze cu parteneri care au aceeași mentalitate pentru a promova convergența către standarde comune pentru procesarea datelor în conformitate cu valorile europene. Și vă asigur că Comisia salută contribuțiile și comentariile cu privire la Cartea sa albă pentru a, a pregăti mai bine uh, propunerile legislative viitoare și aștept cu mare interes uh, contribuțiile Comisiei Jurii precum și ale celorlalte comisii din Parlamentul European, astfel încât să facem progrese împreună în acest domeniu. Cuvântul cheie pe care l-am folosit și eu și comisarul Breton este încredere. Trebuie să constru- construim încredere în Europeană și să încercăm de asemenea să exportăm capacitatea aceasta de construire a încrederii în întreaga lume. Nu e vorba de o extrateritorială impusă, ci este o dorință adevărată de a partaja experiența noastră și expertiza și Uh, să mm, um, promovăm valorile pe care le avem, de exemplu, în uh, GDPR. Am văzut că sunt alte regiuni din lume unde se încearcă aplicarea unor norme similare cu cele din Europeană și vom încerca să facem același lucru, să venim cu această valoare adăugată și în domeniul inteligenței artificiale. Mulțumim foarte mult, domnule comisar uh, Renders. Încă o dată mulțumim și um, comisarului Breton. Vă rog acum, stimați colegi, când luați cuvântul, să fiți cât mai succinți ca să putem participa cu toții. Începem cu doamna Rui. Merci beaucoup. Euh, que... Vă mulțumesc. Pot să pun o întrebare direct uh, uh, domnului uh, Breton și domnului Renders ca să nu iau decât toată cuvântul. Deci, pentru domnul Breton, uh, Amândoi ați vorbit despre recunoașterea facială. Ați spus că acest subiect este larg dezbătut și în Parlament. Mulți parlamentari au fost perturbați când s-a vorbit despre o posibilă utilizare a recunoașterii um, faciale aici, la Parlamentul European. Ne bucurăm că această carte albă recunoaște prima oară pericolele legate de drepturile fundamentale și regret că subiectul um, Uh, este lăsat pentru o dezbatere europeană mai târziu, având în vedere că sunt anumite, anumite state membre care au deja proiecte legate de utilizarea recunoașterii facele în spațiile publice și menționez aici Germania sau Franța, nu sunt sigurele. Uh, acolo forțele polițienești deja, um, de fapt în 10 state europene, uh, se folosesc deja de către forțele polițienești aceste tehnologii. Se schimbă um, lucrurile repede când vorbim despre crearea de startup-uri și de tehnologii, dar lucrurile se mișcă mai um, greu atunci când e vorba de drepturile cetățenilor, mai ales când e vorba de recunoașterea facială. Se pare că toată lumea e de acord că e nevoie de, de reglementare, dar uh, de fapt nu ne apucăm de treabă. Deci până apare această dezbatere pe care ați menționat-o, cum uh, va reacționa Comisia vis-a-vis -vis de statele membre care au în acest moment proiecte pilot și ce să facem așteptând rezultatele acestui, uh, acestei dezbateri. Și o întrebare subsidiară. Un subiect uh, nu se menționează deloc în Cartea Albă și nu e deloc unul minor. Este vorba de subiectul mediului având în vedere ce impact au um, tehnologiile și inteligența artificială asupra mediului. Iau un exemplu. Dacă um, cumperi o carte de pe Amazon, uh, este echivalentul um, imprimării a 8.000 de pagini. Trebuie să ne gândim așadar și la cheltuielile care pe care le face Uniunea Europeană în domeniul inteligenței artificiale. Cum vă gândiți uh, în cadrul acestora să țineți cont și de impactul uh, asupra climei? Și o întrebare pentru domnul uh, Renders. Știu că nu este un subiect prioritar pentru audierea de astăzi, însă nu vorbim doar despre inteligența artificială în, portofol- în portofoliul dumneavoastră și mă bucur că sunteți aici. Vreau să um, evoc faptul că trebuie să fim um, Uh, foarte vigilenți și știu că um, stânga europeană pe care o reprezint eu aici, dar nu suntem singuri, suntem foarte ocupați de acest subiect. Uh, trebuie să se publice studiul Comisiei Europene în ceea ce privește um, datoria de vigilență privind drepturile omului în lanțul de aprovizionare. Sper că o să-mi confirmați că angajamentele voluntare nu sunt suficiente și o mare parte dintre companiile întrebate uh, au um, uh, subliniat că ar fi benefic uh, o astfel de cerință. Care sunt pașii de urmat aici? Care sunt angajamentele? Și aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile ca și comisar european în ceea ce privește datoria de a fi vigilenți, pentru că până acum um, ați um, tot menționat studiul acesta care va apărea și Știm că mm, Comisia va veni cu un raport, unul legislativ și unul uh, nelegislativ cu privire la acest subiect și cu privire la guvernanța întreprinderilor, două subiecte la care țin foarte mult. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Obrin. Înainte să dau cuvântul um, uh, comisarilor, o să mai luăm câteva întrebări. vă rog să vă, încadre, să vă încadrați și la subiectul de astăzi, pentru că am venit să vorbim despre inteligența artificială și despre um, Cartea Albă și um, despre comunicare. Altfel avem și un uh, dialog structurat. Chiar în... Euh, mulțumesc. Cum uh, nu pot vorbi în daneză, am să încerc să vorbesc în franceză. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc celor doi comisari pentru prezentarea strategiei digitale. Uh, Mă bucură faptul că Comisia a fost ambițioasă în prezentarea acestei strategii digitale, că de asemenea Comisia dă dovadă de optimism și că uh, nu a luat în considerare numai temele, temerile legate de aceste, de aceste tehnologii, și uh, mă bucură și faptul că uh, se pune accentul pe o tehnologie care trebuie să fie în serviciul și în beneficiul cetățenilor și nu invers. Salut și, uh, și mi se pare esențial să ne concentrăm asupra drepturilor fundamentale. Există un element în ceea ce privește inteligența artificială, despre care amândoi ați vorbit. Ați spus că există o diferență între tehnologiile cu risc înalt și cele cu risc redus însă mai ales pentru noile întreprinderi, pentru startup-uri, este important să există o definiție clară. Ce înseamnă riscul uh, ridicat? Și sper că în munca dumneavoastră veți putea defini mult mai clar ce este un risc ridicat. De asemenea, discutăm uh, programul de lucru al Comisiei pentru 2020 și Domnul comisar Breton a menționat acest lucru după reuniunea colegiului, dar și la prezentările de la IMCO și ITRE. ITRE. Va, avea, va exista acest uh, act cu privire la serviciile digitale uh, ce va reglementa relația platformelor uh, cu conținuturile pe care le găzduiesc. Sunt de acord că platformele trebuie să se adapteze la societățile noastre și nu invers, cum a spus domnul comisar Breton. de mai multe ori. Am o întrebare în ceea ce privește conținuturile. Se vorbește mult despre conținuturile ilegale, dar se pune și întrebarea ce facem cu conținuturile legale, dar uh, totuși dăunătoare. Cum credeți că am, uh, ar trebui să răspundem la această chestiune? Și de asemenea, domnule Breton, cum credeți că va fi definită uh, responsabilitatea platformelor în uh, actul pentru serviciile digitale? Platformele vor fi obligate să folosească tehnologii automate de uh, control al conținutului pentru a menține acel secondary liability status. Și aș avea o întrebare și către domnul Reinders. Voi continua în engleză dacă nu vă deranjează. Trebuie să trebuie să vegheați la respectarea legii și la toate uh, aspectele legate de inteligența artificială și protejarea drepturilor fundamentale în epoca digitală. Cum considerați că va trebui să colaborați dumneavoastră și domnul comisar Breton pentru a garanta că dacă Uh, platformele sunt obligate să recurgă mai uh, des și în mod automat la controlul conținutului, bazându-se pe inteligența artificială, vor respecta în același timp drepturile fundamentale. Uh, vă veți ocupa de chestiuni cum ar fi dreptul la compensații și căi de atac adecvată și în plus cum, uh, ce se va întâmpla cu mecanismele de soluționare a litigiilor um, extrajudiciare care sunt uh, folosite deja de aceste platforme și aceste mecanisme respectă statul de drept, drepturile fundamentale și principiile importante pentru noi europenii, transparența și o și, un, uh, și organizarea unui proces adecvat. Mulțumesc, Karen. Domnul Arimon va încheia această rundă de întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Stimați uh, comisar, vă mulțumesc pentru aceste două te- uh, de, pentru aceste patru texte pe care le avem de ieri, uh, le vom comenta, vom, ne vom da părerile și le vom pune în scris. Îi mulțumesc mai ales domnului Breton pentru faptul că a apărat un buget puternic deoarece astăzi va avea loc uh, Consiliul ce poate se va uh, um, exprima asupra viitorului buget și mi se pare important ca Comisia să apere un buget puternic, pentru că fără bani putem scrie texte superbe, dar nu vom putea face nimic. Revin la inteligența artificială și voi continua în germană. Und, um, ich, um, beziehe mich da... Aș dori să mă refer la responsabilitatea pentru produse în legătură cu cele două întrebări și modificarea directivei privind uh, răspunderea pentru uh, produse. Domnule Reinders a spus că tot ceea ce se găsește în Cartea Albă se bazează pe un, pe un element important, încrederea. Uh, încrederea consumatorilor în uh, noua tehnologie, o încredere foarte importantă fără de care noua tehnologie nu ar fi uh, folosită, însă și producătorii în același timp trebuie să aibă încredere că tehnologia func- respectivă funcționează și că uh, există încredere din partea consumatorilor, deci există această încredere cu dublu sens în primul rând, în ceea ce privește directiva care guvernează răspunderea pentru produse, ce trebuie să, cum trebuie să o modificăm astfel încât uh, producătorul să aibă um, argumente și de afaceri care să-l convingă că este nevoie să investească în aceste tehnologii. Este foarte important, așa cum am spus și dumneavoastră, primul val al. Uh, dacă, am pierdut uh, prima bătălie în ceea ce privește datele. Acum ne, trebuie să ne pregătim pentru a doua bătălie pe care neapărat va trebui să o câștigăm noi europenii dacă dorim să ne păstrăm uh, rolul și locul pe plan internațional. Deci tocmai de aceea se pune întrebarea cum uh, Trebuie să mm, uh, facem cadrul uh, legislativ astfel încât să se poată menține în continuare dorința de a investi în aceste noi tehnologii. A doua întrebare mm, are un caracter mai specific, se referă la directiva privind răspunderea uh, respectivă care intervine Um, în momentul în care au, au existat uh, deficiențe ale produselor, din momentul în care uh, acestea au fost uh, produse și nu intervine o răspundere pentru erori și deficiențe care apar după ce produsul respectiv a fost produs și a intrat pe piață. Și în contextul digital, de exemplu, actualizările au un rol foarte important deci va trebui din nou uh, redefinit momentul respectiv. Deci, a doua întrebare. Uh, trebuie să, mo- să modificăm această directivă astfel încât uh, să acoperă și deficiențele, erorile care apar, se manifestă după ce un produs digital a fost adus pe piață. mulțumesc, domnule Rimon. Domnule comisar Reinders, aveți cuvântul. Euh, Am să revin pe scurt la câteva întrebări ce au fost adresate, bineînțeles, uh, vom răspunde amândoi. În ceea ce privește recunoașterea facială, am spus-o deja, există reguli uh, deja în momentul de față. Va trebui să vedem dacă legislațiile naționale respectă aceste reguli. Interesul public, ce trebuie definit, clauză de salvgardare, domeniul de aplicare limitat și așa mai departe. N-am să repet cele spuse. Pentru viitor am vrea să deschidem dezbaterea pentru a vedea dacă este o nevoie de a schimba uh, situația juridică. Uh, dar reguli există deja, nu așteptăm. Și am putut să mă refer mai devreme la uh, pactul ecologic și Thierry se va mai referi la asta. Cred că va trebui să facem o evaluare a impactului anumitor aspecte din domeniul digital asupra climei, dar și uh, a avantajelor pe care inteligența artificială le poate aduce pentru a combate uh, schimbările climatice. În ceea ce privește uh, obligația de vigilență, due diligence, uh, vom face o propunere în acest sens pe, pe 24 februarie, februarie uh, pe, apoi în martie un alt uh, grup se va reuni aici și, într-adevăr, ceea ce ne dorim este să uh, facem în așa fel încât întreprinderile să nu se concentreze pe termen scurt, ci să uh, avem uh, prevederi pe termen lung. Același lucru fiind uh, valabil și pentru pactul ecologic. În ceea ce privește statul de drept și modul în care vom dezvolta respectarea statului de drept în aceste diferite procese, Uh, ei bine, principiul pe care ne bazăm este transparența. Trebuie să existe acces și să se poată verifica. Știm că există certificări, etichetări uh, în domeniile cu risc scăzut, uh, elemente exante, dar va fi nevoie și de controle ex post, astfel încât autoritățile să aibă acces la aceste conținuturi și să existe un acces poate al magistraților la aceste conținuturi. Cred că este cel mai import, cea mai bună abordare. În ceea ce privește actul cu privire la serviciile digitale, e clar că accentul va fi pus pe utilizator și va trebui să vedem pe ce tehnică ne bazăm. Am vorbit despre me- mecanismul de soluționare a litigiilor. Este posibil să îl îmbunătățim dacă este necesar, dar acest lucru va reieși din consultări, dacă mergem în această direcție sau nu. Domnule Arimon, încrederea între consumator și producător. Este important să avem o situație echilibrată, dar este clar că va fi nevoie de controle ex post. Dacă nu există controle ex post, va fi dificil să ne atingem obiectivele. Trebuie să putem să organizăm un control real în ceea ce privește diferitele aspecte ale produselor. Poate că v-ați gândit și la actualizările unor softuri, de exemplu. Trebuie să ne ocupăm și de asta și să vedem dacă putem să facem un control ex post și în urma evoluției unui produs pe piață. Însă încrederea va fi o chestiune de echilibru între o protecție reală pentru consumator și uh, certitudinea pentru producători. Încrederea pentru ambele părți este elementul cheie în acest domeniu. Domnule președinte, mulțumesc. Domnul Breton. Je, je, je le pour repréciser ce qu'a dit euh, Didier. Aș dori să confirm și să dau mai multe detalii uh, referitoare la cele spuse de domnul uh, Renders. Nu există un moratoriu în ceea ce privește recun- uh, recunoașterea facială urmează o perioadă în care vom vedea ce funcționează în cadrul uh, legislațiilor existente. Vom vedea dacă toate statele membre aplică legislația existentă așa cum trebuie și dacă va fi considerat necesar, vom consolida această legislație și tocmai în această perioadă de dialog vom încerca să acumulăm cât mai multe informații pentru a trage concluziile. Aș dori să anțez ceea ce ați spus în ceea ce privește faptul că lipsau referiri la Green Deal în acest text. Vă amintesc însă că în strategia digitală există sectoare uh, sau domenii de date foarte importante ce vor fi create, industria, sănătatea, transportul, mobilitatea, energiei și unul din nouă este uh, pactul ecologic, deci toate datele ce vor permite să <clears throat> înțelegem și să, să, să ducem la bun sfârșit mai bine această ambiție uh, pentru a contribui la atingerea obiectivelor. Și aș adăuga un lucru aici. Există de asemenea ambiția de a lansa un plan în ceea ce privește platformele platformele atât uh, software cât și hardware, iar obiectivul aici este, pe de o parte, să permitem stocarea uh, conform unor criterii industriale, deci într-un mod mult mai consolidat, uh, respectând cât de critice sunt aceste aplicații. Pentru că atunci când gestionezi infrastructura unui oraș, ale unei rețele de transport, ale unui spital, este diferit decât dacă gestionezi o platformă pe care oamenii își trimit foto- fotografii de vacanță. Deci uh, este un aspect important și este inclusă și uh, nevoia de a dezvolta platforme care să consume mult mai puțin energie, pentru că, într-adevăr, tot, toate aceste lucruri consumă energie. Dumneavoastră v-ați referit la cărți, de exemplu. Știți că sunt uh, tineri care acum, când uh, merg la restaurant uh, sau la cantină, fac o fotografie ca, cu ce mănâncă, ce vor cu, fac o fa- fotografie cu ce mănâncă pe care o trimit prietenilor și a, toate aceste fotografii sunt cam echivalentul unei centrale nucleare mm, pe an. Deci, iată, uh, bun, uh, aceste lucruri erau totuși subînțelese pentru cei care știu să citească între rânduri. Și dacă mergem până la capăt pe, cu aceste argumente, cum uh, anticipăm că tot la 18 luni uh, numărul datelor industriale se va dubla, uh, a existat această um, legea lui Moore în um, lumea um, uh, tehnologiei și anume conform căruia tot la 18 luni uh, se dubla capacitatea chipurilor, ei bine, uh, în același timp trebuie să scădem consumul de energie. Este un obiectiv și cred că îl vom atinge. Domnule Arimon, cred că Didier v-a răspuns foarte bine. Aș dori să insist asupra unui punct în tot ce ține aplicațiile de uh, risc înalt, uh, trebuie să uh, fie luate măsuri înainte ca produsul să ajungă pe piață. Dacă mă gândesc la un robot care va fi folosit în operații, trebuie să știm cu ce tipuri de date este antrenat un astfel de robot chestiuni de bază. Am văzut că există aplicații deja pe piață uh, în care uh, datele erau uh, se refereau mai ales la bărbați și nu la femei care reacționează altfel. Deci sunt o serie întreagă de elemente și va trebui verificat întregul lanț, nu numai algoritmul, ci modul în care a fost creat, ci și, dar și datele ce au fost care au contribuit la crearea acestui algoritm. Apoi, cred că doamna Melchior, care vorbea o foarte bună franceză, îi mulțumesc pentru faptul că a utilizat limba noastră. Ei bine, serviciul cu privire, actul cu privire la serviciu, serviciile digitale um, este clar că vom discuta și cu Um, liderii marilor platforme, dar este clar că există o problemă și le spunem acest lucru clar și vom rezolva această problemă în baza tuturor criteriilor foarte bine identificate și pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Toate aceste conținuturi ilegale, ilegale din perspectiva legislației actuale, e bine, va uh, trebui să impunem anumite obligații Vom insista asupra celor două principii take down and stay down, deci ca conținuturile ce sunt eliminate să uh, nu poată fi reîncărcate. Acum există metode, algoritmi care permit să se intervină în, uh, în analizarea unor conținuturi în mod țintit. Bineînțeles că nu ne dorim să monitorizăm uh, întregul internet. În schimb, până la urmă vorbim despre inteligența artificială și asta va permite, poate, și este interesantă această etapă. Deci vom uh, vedea dacă putem găsi soluții în acest sens. Am spus-o și o spun din nou, în această lume digitală, în acest spațiu al informației, care este cumva o a patra dimensiune, intervin foarte multe aspecte juridice și veți avea mult de muncă în acest domeniu. Deci, în acest uh, a patra dimensiune, uh, nu, put, nu trebuie ca tot ce nu este interzis să fie permis. Uh, deci există și acest comportament al actorilor. Trebuie să existe o guvernanță a responsabilității. Uh, și dacă ei nu înțeleg asta, intervenim noi și reglementăm. Mi se pare că este o miză esențială. Și am interacționat cu, acești, cu, cu liderii acestor platforme și acesta este mesajul pe care le-am transmis. Uh, mi se am vorbit cu uh, oameni dintr-un stat membru, am întrebat, aveți uh, oameni la fața locului care să verifice ce se întâmplă? Mi s-a răspuns, da, o persoană. De asemenea, sunt întreprinderi care au foarte puțini angajați. 35 de mii, 40 de mii de angajați. Mm, e drept că sunt, par mulți, dar de fapt față de impactul pe care l-au, este foarte puțin. Sunt întreprinderi industriale la nivel european care au sute de mii de ingineri. Deci, iată, este un subiect important. Iată ce doream să spun. N-am să revin la ultimul punct, uh, pentru că domnul Reinders l-a acoperit foarte bine. Mulțumesc. Thank you, Mr. Reinders. You wanna... So we continue. Mulțumesc. Continuăm cu întrebările. Vă rog să vă limitați uh, intervențiile la mai puțin de 3 minute. Domnul uh, Vălcăn are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. First of all, thank you very much for being here and... Vă mulțumesc pentru prezență în primul rând și pentru că discutați cu noi uh, documentele cu caracter digital atât de importante pe care le-ați publicat uh, ieri. Sunt de acord cu abordarea aleasă de Comisia Europeană vis-a-vis -vis de strategia pentru date. Sunt uh, de acord că datele care nu au un caracter personal ar trebui să fie să poată fi partajate. Trebuie să vedem până la urmă care vor fi măsurile legislative propuse, concrete propuse în acest sens, însă, dintr-o perspectivă social-democrată, suntem convinși că aceste date nu trebuie să fie tratată ca o marfă cu un preț anume, ci, ci trebuie să fie partajată pentru beneficiul tut- uh, tuturor. Uh, nu sunt uh, de acord cu ce a spus domnul Breton, că am ratat bătălia în ceea ce privește datele cu caracter personal. Pentru noi, drepturile cetățenilor au prioritate în Uniunea Europeană și am demonstrat acest lucru prin GDPR și sper că aceasta este direcția pe care o veți, pe care veți merge și în propunerea legislativă privind datele, așa numitul Data Act. Cred că vă veți îndepărta de noțiunea de um, proprietatea asupra datelor, care nu se regăsește în dreptul european până acum și sper că veți putea defini uh, cum pot fi uh, transportate și partajate uh, datele. Este o chestiune uh, Uh, foarte relevantă în ceea ce privește inteligența artificială și în contextul drepturilor de autor, drepturi de, au- de autor care nu ar trebui să restricționeze mobilitatea datelor și sper că din acest punct de vedere am aceeași părere. Continuând tot pe subiectul datelor, am luat notă cu mare interes faptul că Comisia este interesată, cu adevărat interesată de poziția dominantă pe piața anumitor uh, platforme și că va recurge la măsuri exante, astfel încât uh, această economie a platformelor să aibă un caracter inovator pentru consumatori, pentru noile întreprinderi și așa mai departe. Anumite chestiuni legate de această poziție dominantă pe piață poate fi rezolvată prin gestionarea datelor, când vine vorba de dezechilibre și de puterea de piață Uh, accesul la piață și uh, concentrarea mare a infrastructurii de date și a serviciilor uh, de cloud. Însă aceste măsuri nu pot fi suficiente. Salut intenția Comisiei de a examina anumite soluții posibile la această problemă în contextul Digital Services Act și aștept să văd care este părerea Comisiei vis-a-vis de Uh, uh, necesitatea de a avea un cadru legislativ care să guverneze relațiile business to business. În plus, mi-aș dori să aflu părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, normele jurisdicționale care să guverneze datele, dar și alte aspecte ale serviciilor digitale. Cum vă veți asigura că normele europene ale Uniunii Europene privind economia Uh, bazate pe date vor fi respectate, vor fi respectate și în uh, afara Uniunii Europene. Mulțumesc, uh, doamna Gebhardt. Mulțumesc foarte mult pentru această audiere foarte interesantă, dar dați-mi voie să vorbesc germană, care este limba care lucrez de obicei. Aș dori să mă refer la două puncte. În prim, și anume, în primul rând, chestiunea menționată și de domnul Arimont, Um, răspunderea în, în toate aceste puncte. În Cartea Albă și în urma și în intervenția dumneavoastră, domnule Reinders, ați tot insistat asupra faptului că ar trebui să modificăm, să completăm directiva privind uh, răspunderea. Uh, da, sunt de acord. Cred că ar trebui să începem de la modul în care sunt definite produsele și uh, apoi uh, la ce s-a referit uh, domnul Arimon, modificarea modului în care funcționează aceste, uh, aceste chestiuni în urma unor actualizări este foarte greu, devine foarte grea sarcina probei apoi. Deci există o serie de puncte pe care trebuie să le um, rezolvăm, care nu trebuie să rămână deschise și nu cred că trebuie să așteptăm Uh, ca după un lung proces să ne apucăm de această treabă. Nu, de pe acum am, ar trebui să începem să reglementăm toate aceste chestiuni și doream să vă adresez această întrebare. Sunteți de acord sau nu? A doua întrebare, importantă pentru mine, și mă adresez dumneavoastră, domnule Breton, este vorba de aceste domenii unde riscurile sunt uh, ridicate am uh, dubii mari uh, privind definiția. În uh, Cartea Albă nu se pune problema dacă, ci este prezentată deja părerea Comisiei. Deja există o definiție a unui risc înalt. Și vă dau uh, și dau citire acestei uh, definiții. Risks. das Wort end ist auch noch unterstrichen. Este subliniat cuvântul end și deci uh, ambele, dimen- ambele dimensiuni ale riscului sunt acoperite. Pentru mine se pune întrebarea cum trebuie interpretată până la urmă această definiție a Comisiei, în ce domenii va fi aplicată, pentru că celelalte domenii care nu fac obiectul acestei definiții mm, vor rămâne deoparte. Uh, și dați câteva exemple în textul propus de dumneavoastră, sectorul pe care l-ați menționat și Um, ieri, de exemplu, uh, jucăriile, jucăriile nu sunt periculoase în sine, recunosc acest lucru. Însă, în domeniul jucărilor digitale, cred că există întrebări privind uh, riscurile posibile legate de uh, jucării, de exemplu. Deci cum veți trata cu uh, veți trata șiul respectiv? Și, sau jucăriile sunt riscante în sine și atunci uh, eu abia, abia aștept să văd câte cazuri vor ajunge în fața instanțelor pentru a defini ce înseamnă un risc înalt sau nu și ce nu. Mă întreb dacă este abordarea cea mai potrivită sau dacă nu cumva ar trebui să discutăm în mod deschis care sunt domeniile și, uh, pe care ne, care ne interesează și care vor fi abordările pe care ar trebui să le, să le avem. Nu știu uh, în detaliu, dar mi se pare incredibil că deja vă ați uh, stabilit niște orientări uh, clare în Cartea Albă de pe acum. Domnule comisar Breton, auzim foarte multe despre recunoașterea mm, facială. Sunt mm, poziții foarte radicale și încărcate de ideologie. Unii vor să folosească peste tot și alții, așa cum am zis și dumneavoastră, nu vor pe nicăieri. Cred că, având în vedere sensibilitatea subiectului, uh, trebuie tocmai să fim uh, pragmatici, să avem bun simț, să folosim niște proceduri uh, moderne de identificare în locuri publice, cum ar fi la aeroporturi, sunt locuri publice, strategice, de transport transfrontalier. Mie mi se pare că în felul acesta ne-am protejat mai bine. De fapt, nimeni nu mai e șocat că e filmat și că deja este parțial identificabil în locuri publice, cum ar fi uh, aeroporturile, dar și în bănci sau supermarketuri. Apoi, dacă e să folosim aceeași tehnologie în locuri private, aici uh, cred că e de contestat, ba chiar de interzis utilizarea acestor uh, modalități este deja bine reglementată și controlată. Am amintit-o și comisarul Renders, nu cred că e nevoie de un moratoriu. Cred că ar trebui să avem totuși o reflexie iterativă utilizarea acestor tehnologii deja face obiectul GDPR-ului și cred că trebuie să avem o etică colectivă și pe mine ce mă interesează, dincolo de funcția dumneavoastră, ar fi să știu, domnule comisar Breton, dacă aveți niște convingeri personale legate de definiția aceasta, ce ar putea să fie etica colectivă în ceea ce privește utilizarea acestor proceduri. Thank you very much, Mr. Geoffrey. Monsieur Breton, you have the floor. Mulțumesc, domnule Breton, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru întrebările dumneavoastră. Referitor la domnul Volcan, aveți dreptate când amintiți că datele nu sunt mărfuri ca oricare altele. De-a lungul mai multor ani, trebuie să păstrăm lucrurile așa cum sunt sunt date personale emise fără să ne, dea, să ne dăm seama um, că aveau valoare, că ne aparțineau și, într-adevăr, unii, în mod discutabil, și le-au apropiat și apoi au creat valoare. Așa s-au înființat uh, platformele date personale. La rest, da, știm ce s-a întâmplat, n-am examinat perfect situația. Uh, dacă s-au creat aceste platforme a fost și pentru că în Statele Unite și apoi în China au existat piețe foarte mari de date și consumatori care aveau comportamente aproape similare. s-a putut uh, așadar realiza înființarea acestor platforme rapid în aceste uh, state, mai puțin decât în Europa, unde este mai fragmentați, uh, fragmentat, dar acest lucru este legat de diversitatea noastră. Bineînțeles că Uh, sunt diferențe sistemice. Um, noi am reacționat uh, și uh, Parlamentul a reacționat prin um, GDPR. Am zis datele, haideți să ne oprim, au o valoare. Domnul Jean Tirol a primit și un premiu Nobel pentru că s-a referit la piețele bifas. Dacă vă dați datele, primiți ceva în schimb, nu e o marfă ca oricare alta, însă cei care știu cum să facă pot să creeze valoare cu acestea. Deci, cumva, persoana vizată trebuie să aibă și un cuvânt de spus și tocmai asta face GDPR-ul. Acum, ideea este când trecem în, uh, lumea companiilor sau în uh, sectorul public, să avem o serie de date um, care trebuie să rămână în cadrul companiei, altele care ar trebui să fie Uh, difuzate. Mm, când e vorba de construcția de automobile, partea de construcția motorului și mai departe, bineînțeles că nu o să o mm, da altora, dar sunt alte date care pot să fie partajate cu alții și um, seamănă cumva situația cu brevetele. Unele ții uh, strâns de ele, altele poți să le mm, uh, lași după aceea în folosință largă. Asta propunem și noi. Aveți dreptate, se aplică și extra teritorialitate. Ați vorbit cloud, despre Cloud Act și noi să avem infrastructuri europene astfel încât să respectăm legislația europeană și acesta este și obiectul planului mare legat de infrastructură pe care o să-l propunem. Cred că doamna Gebhardt este cea care a insistat pe răspundere și Didier se va referi la acest lucru, bineînțeles. Am înțeles foarte bine ce ați spus cu privire la sectoare și utilizare. Tocmai acesta e demersul pe care vrem să-l lansăm. Vrem să definim împreună modalitățile de abordare a acestor sectoare cu uh, riscuri. Ați menționat jucăriile. Cele care includ un algoritm vor presupune un risc. Nu putem să facem o disociere între sector și utilizarea produselor. În ceea ce privește medicina, tot ce ține de datele privind sănătatea, mie mi se pare că aici este vorba de un sector cu risc ridicat, dar sunt anumite mm, uh, aplicații, de exemplu modul în care se fac programările la spital, care sunt mai puțin, uh, presupun riscuri mai scăzute și acolo tratamentul natural se va face altfel. Altfel, va vorbi Didier despre acest lucru. Dar este clar că trebuie să avem o reflexie cât se poate de încadrată și de precisă cu privire la sectoarele acestea cu risc uh, ridicat, cu mize mari, o spun încă o dată, e greu să disociezi sectorul și utilizarea, dar va fi vorba de un proces, până la urmă, declarativ. Domnul Ditie, pe bună dreptate, a reamintit faptul că deja există mai multe locuri unde se folosesc aceste instrumente, mai ales uh, când e vorba de biometrie. În Um, spațiile publice de transport, aeroporturi și mai departe. Și în cadrul legislației în uh, vigoare se acordă autorizații în acest sens, e foarte important, reprezintă un instrument uh, important și sigur că trebuie să discutăm despre utilizări în locuri publice, cum ar fi stadioanele. Sunt state din afara Europei care fac asta pentru Jocurile Olimpice care urmează. Uh, deci sunt multe aplicații care se vor putea dezvolta pe locuri anume, cu utilizare anume specifică. Acum eu, cu titlu personal, nu vorbesc neapărat în numele colegiului, dar cred că această tehnologie aduce progrese însemnate. Ce ne diferențiază pe noi în Europa e faptul că stăm puțin și ne gândim la soclul nostru de valori și să vedem dacă putem să le proiectăm și în spațiul acesta um, informațional. Um, am avut um, secole întregi în care ne-am gândit cum să facem asta în spațiile fizice și acum trebuie să aplicăm și în spațiul informațional. E complicat și ne trebuie timp, dar sunt printre cei care consideră că aceste tehnologii ne vor putea uh, permite să facem ce am făcut și până acum. Să proiectăm valorile noastre și în spațiul acesta. Dar, sigur, nu trebuie să uităm de valorile noastre. Domnule președinte, cred că mă voi opri aici. Domnule Reinders. Uh, Mulțumesc. V-ați uh, referit la conflictele posibile și pretențiile care să fie exprimate din afara Uniunii Europene. Uh, purtăm negocieri acum cu Statele Unite ale Americii pentru a ajunge un acord pe marginea acestor chestiuni, pentru a încerca să evităm un număr prea mare de conflicte cu um, părți terțe. Ar fi frumos dacă ar, am, am avea un acord internațional sau cel puțin un acord bilateral la care de care ne ocupăm. Am făcut acest lucru și pentru drepturile cetățenilor de a avea un grad mai mare de portabilitate. Doamnă Gephardt, în primul rând, cred că probabil va trebui să adaptăm directiva generală cu privire la siguranța produselor. Acum depinde să vedem uh, cât de mult. Lucrăm deja la asta. Câte ceva despre riscuri. Am stabilit două elemente. Sectorul, unele vor fi mai clare decât altele, sănătatea, transportul, energia, și apoi tipul de risc concret pentru cetățenii în ceea ce privește drepturile fundamentale am menționat, de exemplu, în domeniul sănătății putem avea aplicații cu risc ridicat și altele cu risc aproape zero. Gestionarea uh, agendei sau programărilor unui medic într-un spital uh, este foarte diferită de uh, stabilirea unui diagnostic. Deci este clar că uh, efectele utilizării inteligenței artificiale Um, pot fi foarte diferite. Apoi, în ceea ce privește juc- uh, jucăriile, iarăși, pot fi afectați uh, copii, dar, uh, din nou, vom vedea cum evoluează lucrurile. În ceea ce privește recunoașterea facială, cum ziceam, domnule Didier, e important să începem prin a aplica ce există. Se fac însă o serie întreagă de anunțuri din partea unor operatori publici sau nu, care au în vedere utilizarea unor astfel de echipamente și trebuie să verificăm care sunt intențiile, uh, utilizările prevăzute pentru a vedea dacă ele sunt uh, compatibile cu legislația actuală și dacă le permitem în viitor sau dacă, din potrivă, luăm măsuri mai restrictive. Probabil că o anumită, o serie întreagă de orașe uh, își vor, uh, vor achiziționa astfel de echipamente, dar să vedem și pentru ce. Mă gândesc la stadioane, de exemplu, și stadioanele vor să achiziționeze astfel de echipamente, dar în ce scop? Uh, cum vor fi folosite aceste date? Nu există un moratoriu, vom fi foarte stricți în ceea ce privește aplicarea legislației actuale. Consultarea ne va permite să uh, vedem dacă este nevoie de evoluții. Mulțumesc, mai avem șapte vorbitori. Am să vă rog să fiți succinți. Doamnă Weissmann. Ja, sehr herzlichen Dank. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, domnului comisar Breton și domnului comisar Reinders pentru prezentarea acestui spațiu de acțiuni din partea Comisiei Europene. Aș dori să mă refer la câteva puncte pe marginea cărora deja discuțiile sunt destul de avansate și să aprofundez alte câteva aspecte. Strategia privind datele, datele este mm, piatra de temelie a acestui uh, domeniu și în urma documentelor prezentate cred că a devenit clar că um, este nevoie pentru inteligența artificială de un volum mare de date, de informații pentru ca inteligența artificială să fie cu, ad- cu, cu adevărat uh, inteligentă. În acest moment, uh, un număr mare de informații rămâne, un volum mare de informații nu este folosit și am discutat care sunt datele care fac obiectul GDPR-ului, mm, care sunt datele care ar putea să fie riscante dacă ajung în mâinile greșite Însă sunt, există un volum mare de informații care au fost colectate de către autorități uh, publice care nu fac obiectul uh, um, um, GDPR-ului care ar putea să fie folosite, dar nu sunt folosite. Deci există un volum mare de asemenea informații care există pe piață uh, care nu sunt folosite și care tocmai nu, nu pot fi folosite de IMM-uri pentru că nu au acces Uh, la acestea sau datorită faptului că nu au dimensiuni, că nu au dimensiuni atât de mari, domnule Breton, dumneavoastră v-ați referit la actorii uh, de mari dimensiuni, cu 35.000 de angajați, de exemplu, sau mai mult. Dar există foarte multe uh, IMM-uri, uh, ex, uh, IMM-uri care lucrează și pun pe piață servicii extraordinar de bune, având angajați de, uh, însă mai puțin de 100 de, de angajați și care au uh, dificultăți în a avea acces la informațiile la care ar avea nevoie, de care ar avea nevoie. Deci cred că din acest punct de vedere trebuie să ne asigurăm, sau există această provocare de a ne asigura că pe o piață uh, armonizată și aceste întreprinderi uh, să poată să să-și continue activitatea și mi-aș dori uh, ca în această direcție să se îndrepte mai multe investiții și mai multe fonduri. Și aș dori să vă întreb ce faceți mai ales pentru aceste întreprinderi mici și mijlocii, pentru că acestea să poată să uh, reziste pe piață în, continu- în continuare și să vină cu produse atât de bune. A doua chestiune, inteligența artificială poate fi utilă pentru a avea produse mai, sig- mai uh, sigure Însă, din acest punct de vedere, nu doar siguranța produselor, dar și răspunderea uh, pentru siguranța produselor este uh, importantă și legătura între inteligența artificială și siguranța produselor este foarte importantă. Va trebui să revenim asupra acestei chestiuni în viitoarea dezbatere. Și, domnule Reinders, cum considerați că uh, va arăta influența inteligenței artificiale asupra produselor viitorului și din, punct de vedere, din punctul de vedere a siguranței acestor produse și din punctul meu de vedere definiția este extrem de, de importantă. Cum definim inteligența artificială și uh, vom ține con- și vom ține cont de aspectul um, uh, învățării evolutive în ceea ce privește siguranța produselor și ultima chestiune din uh, intervenția mea. Am discutat despre siguranța produselor, discutăm și despre răspunderea pentru siguranța produselor, folosirea inteligenței uh, uh artificiale. Uh, vom putea, prin inteligența artificială, să identificăm mai ușor pe cei responsabili pentru uh, proasta funcționare, de exemplu, a unui produs. Am înțeles uh, că din partea unui think tank care se ocupă de așa ceva, că s-ar putea fi, că este posibilă inversarea sarcinii uh, probei, de exemplu. Îmi pare rău, um, am mai puțin timp la dispoziție. Da- deci, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre inversarea sarcinii probei, de exemplu, și nu în ultimul rând, uh, cum ne asigurăm că toate informațiile sunt accesibile pentru activitățile de cercetare transfrontaliere din Uniunea Europeană pe uh, subiectul inteligența artificială, astfel încât să nu fie nevoie să reinventăm uh, roata. Domnul Lavrinski. Da, este bine că Toată lumea s-a referit la pactul ecologic, doar verzi încă nu au apucat să facă acest lucru, dar mă bucură că acest subiect este atât de important pentru toată lumea și o să continui limba germană. Und ich betrachte das, das äh, als, als Beginn einer Diskussion. Ich... Și eu consider că este începutul unei uh, discuții. Sunt sigur că vom discuta toate chestiunile mai apoi în detaliu ceea ce mi-a dat de gândit în legătură cu aceste documente, în primul rând. Aceste documente uh, s-au axat foarte mult pe protecția consumatorilor și uh, se, fac, se fac prea puține uh, trimiteri la protecția cetățenilor. Deci s-a discutat foarte mult despre mașini de spălat și prea puțin despre democrație și administrația publică. Și mă întreb în ce context vom discuta despre inteligența artificială și modul în care aceasta este folosită de către autoritățile publice, de, în procesele democratice, democratice, despre oportunitățile și riscurile aduse de folosirea acestei inteligențe artificiale de către administrațiile publice? Al doua chestiune, discriminările. Este foarte bine că se face trimitere la aceste discriminări, și, dar eu mă întreb dacă dispunem de toate Uh, instrumentele necesare și dacă vechile uh, directive uh, de combatere a discriminărilor sunt suficiente, pentru că discriminările, noile tipuri de, vor exista tipuri de, de discriminări noi, diferite față de cele din trecut. De, de exemplu, atitudine, poate aveți idei concrete din acest punct de vedere, ceea ce s-a spus vis-a-vis -vis de, de inteligența artificială și recunoașterea facială. Cu toată bunăvoința nu pot fi de acord cu dumneavoastră, domnule Reinders. Din păcate, recunoașterea facială nu, nu este o oricare colectare de informații, de date, ci este vorba de o colectare intenționată a anumitor tipuri de informații. Și dacă este să ne uităm ce se întâmplă în China, orientarea uh, acestui uh, tip de colectare de date este destul de clară și apoi care sunt uh, derogările la care v-ați gândit în acest punct de vedere? Și foarte pe scurt și alte puncte accesul administrațiilor publice și a forțelor pol- polițienești la diferitele coduri. Dacă peste 10 ani o mașină de spălat se strică, cum va fi posibil în contextul necesității ca ea să fie reparată și pentru a stabili responsabilitățile existente, cum ne asigurăm că obligațiile de transparență privind uh, documentația care trebuie, care trebuie să fie pusă la, la, la dispoziție celor care repară, de exemplu, produsele respective va fi uh, garantată, astfel încât ca un consumator, de exemplu, să poată să repară mașina de spălare respectivă și după 10 ani. Pentru că nu prea înțeleg uh, cine va mai pune la dispoziție documentele respective. Apoi, în document se, se insistă foarte mult pe măsurile de piață uh, pentru a, uh, pentru a promova mai mult proces, procesoare care consumă mai puțin curent electric, de exemplu. Eu nu știu dacă este, sunt suficiente uh, stimulentele în acest sens. Nu ar trebui să fie prevăzute niște norme mai stricte și dacă vă gândiți la asemenea uh, norme, care ar fi, vă mulțumesc și am avut o intervenție totuși mai scurtă decât cea antevorbitoarei mele. Ivan. Gracias. <clears throat> Mulțumesc, domnilor comisari Parlamentul, comisia aceasta, se ocupă de un raport care se referă tocmai la principiile etice aplicate în inteligența artificială. Și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la aplicații practice de includere a recomandărilor de la comisia aceasta um, vis-a-vis -vis de dezvoltarea AI care să nu implice discriminare, să respecte sustenabilitatea de mediu. Deci toate aceste principii care își propun să păstreze valorile noastre și principiile noastre de bază. Și apoi o întrebare cumva mai practică, pentru că înțeleg că există facilități, uh, se facă um, în spațiul european, dar vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la cum să cerem uh, companiilor sau tehnologiilor care vin de afară să respecte aceste principii, pentru că um, îmi dau seama că, din punct de vedere practic, este foarte greu de uh, implementat, sunt foarte foarte mult, um, multe, multe cerințe pe care ar trebui să le aplicăm operatorilor și cum i-am sancționat, ce amenzi am aplicat. Apoi încă o întrebare la care v-ați referit tangențial. Sunt niște întrebări referitoare mai ales la dimensiunea aceasta de parteneriat public-privat uh, pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Uh, sigur că în felul acesta se pot uh, mobiliza resurse mari pentru implementare, dar mi se pare că prin această participare privată trebuie să ne gândim și la modul în care garantăm că investițiile chiar vor fi țintite către uh, dezvoltarea AI pentru chestiuni de interes uh, general, consolidarea democrației, egalitatea între bărbați și femei, sustenabilitatea socială și așa mai departe. Sunt chestiuni care nu sunt neapărat uh, uh, atât de interesante din punct de vedere economic, dar pe care noi trebuie să le luăm în considerare în legislația noastră. Și, de asemenea, vreau, vreau să mă refer la sustenabilitatea de mediu. Mie nu mi-a fost clar din ce mi-ați răspuns. Mi se pare că uh, um, exemplu cu fotografiile um, nu erau foarte grozave. Cu, um, pot să um, uh, fac și eu o poză cu um, uh, robinetul meu de acasă, dar nu cred că e legat direct de partea de sunabilitate. Sunt multe aspecte externe aici. Uh, Sigur că putem să ne uităm și în altă parte, dar trebuie să vrem să dezvoltăm lucrurile în paralel cu aceeași capacitate. Vreau să știu dacă există integrată strategia noului pac verde. Este uh, uh, ea proporționată bine? Vorbim despre o amprentă foarte importantă uh, de carbon uh, prin dezvoltarea acestor uh, tehnologii. Deci trebuie să facem o apreciere aici. Uh, Ați uh, menționat de asemenea recunoașterea facială. Bineînțeles că este absolut uh, important și că s-a vorbit mult dezbateri în presă și mai departe, însă, pe de altă parte, toate aceste tehnologii sunt uh, în sine imparțiale. Până la urmă, importantă este utilizarea și reglementarea, astfel încât să ține cont de aspectele de drepturi umane. Și Cred că uh, prin uh, modul în care reglementăm trebuie să ținem cont de nediscriminare și să uh, aplicăm controle pentru a ne asigura că controlele publice, poliționești și mai departe nu se fac uh, cu discriminare. Mulțumesc! Mulțumesc mult, uh, Ivan, domnule comisar Renders. Aveți... Reveni, effectivement sur, euh, sur, sur quelques éléments euh, quand on, on regarde. Am să revin la câteva elemente, asupra unor elemente. Când uh, ne uităm la evoluția situației în ceea ce privește securitatea și responsabilitatea, cred că am menționat deja cele două subiecte. După cum s-a spus, va trebui să modificăm probabil directiva generală cu privire la siguranța produselor. Probabil, după cum s-a menționat deja, în ceea ce privește definițiile și pentru a vedea în ce măsură Uh, atunci când se face o actualizare a unor instrumente a inteligenței artificiale, trebuie să se lucreze și la impactul asupra siguranței. Uh, nu este exclus uh, să trebuiască să lucrăm și la nivel sectorial. Vom vedea, va trebui poate să mergem mai departe în anumite sectoare. Este, va fi o verificare pe care o vom face pe parcurs. În același timp, în domeniul responsabilității ne vom confrunta clar cu noi probleme de responsabilitate. Au fost deja publicate rapoarte în acest sens și vom vedea în ce măsură putem face progrese în acest sens. Însă cred că este o abordare asupra căreia vom putea face progrese colaborând. Au fost deja elaborate rapoarte și de către dumneavoastră și revin și la cele menționate de domnul Blanco, nediscriminarea și ce trebuie țin, avut în vedere în acest sens. Thierry Breton avea dreptate când spunea când uh, se vor folosi date, va trebui să vedem cum au fost colectate, cum vor fi tratate. Și trebuie să putem analiza aceste lucruri pentru a ne asigura că nu a avut loc o discriminare în modul în care s-au colectat datele. Poate că datele au fost selecționate de pe urma unui public restricționat care nu este reprezentativ pentru întreaga societate. Deci asta este esențial, accesul la verificarea datelor și la modul în care au fost colectate și tratate. De mai multe ori s-a menționat și domnul Agodinski a făcut o uh, legătura cu pactul ecologic, este clar că trebuie să facem eforturi de reducere a consumului de energie în cadrul dezvoltării inteligenței artificiale. Este important, a vorbit și Thierry Breton despre asta, Vom, va crește foarte mult numărul datelor, va ține și de noi să vedem cum putem să le stocăm și să le procesăm cu o, o utilizare energetică mult mai scăzută. Bineînțeles, sunt și comportamente individuale. E de sur Dar trebuie să Uh, vedem și uh, care va fi impactul asupra comportamentelor individuale, la fel cum am făcut-o cu apa, uh, de exemplu. Deci să facem același lucru și în domeniul digital. Și va trebui să vedem în anumite cazuri, dacă menținem regulile și, bineînțeles, inversarea sarcinii probei poate fi un lucru pe care să-l avem în vedere. Și poate că și Thierry mai dorește să spună câte ceva despre asta. Mulțumim, domnule Reinders, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că modul în care colegiul a văzut aceste lucruri care ni se par foarte importante și este clar că avem nevoie de această dezbatere pentru că suntem pe cale să scriem o pagină din istoria uh, evoluției uh, întregului nostru mediu. E bine, acest mod s-a bazat pe ideea de a menține în această tranziție tot, toate punctele forte ale Uniunii Europene, valorile, Uh, am spus-o și o spunem din nou și acest dialog pe care îl avem cu dumneavoastră are și acest rol. Apoi, un alt punct foarte al Uniunii Europene, uh, piața internă. Trebuie să ne asigurăm că ea funcționează și în aceste noi uh, condiții și în special IMM-urile. Multe întrebări, dintre întrebările adresate s-au referit la IMM-uri. Este clar că IMM-urile trebuie să poată beneficia de pe urma acestei evoluții. Și asta mai ales în ceea ce privește un acces privilegiat la datele publice, anonimizate, bineînțeles. Dar este clar că aici se, re, se regăsește potențialul pentru inovație și uh, pentru IMM-uri vrem să menținem un acces uh, privilegiat la aceste date pentru ca ele să poată uh, să le folosească. De asemenea, pentru ca aceste lucruri să funcționeze, este nevoie de infrastructuri care să permită punerea în aplicare a acestei ambiții. În acest context, intenția noastră este să lansăm două mari inițiative, una care se referă la domeniul public printr-o inițiativă pe care o cunoașteți uh, deja, EuroHPC, care uh, va conferi Uniunii Europene o capacitate de calcul uh, semnificativă în domenii de, pentru domeniul cercetării, în beneficiul uh, sănătății, uh, educației și așa mai departe. Această infrastructură există, este cofinanțată de Uniunea Europeană și de statele membre, cu o structură de guvernanță mixtă um, și deci uh, cu preponderență publică și apoi o altă inițiativă, una dintre primele pe care le vom lansa, în ideea de a beneficia de aceste date uh, și trebuie să acționăm rapid în ideea de a crea module de bază și va urma o a doua etapă a alianței pentru a avea o infrastructură și un cloud uh, secur, mm, uh, sigur. Este o inițiativă mm, privată, cum este Alianța pentru Baterii. Și este important să avem și o legislație europeană care să se aplice asupra întregului lanț de valori astfel încât să se creeze o valoare adăugată. Acesta este cadrul general. Nu cred că trebuie să existe uh, neînțelegeri. În aceste lanțuri, uh, IMM-urile joacă un rol esențial. Și în calitate de comisar pentru piața internă, trebuie să vă spun că cunosc importanța IMM-urilor. 90% din întreprinderi sunt IMM-uri și știu că trebuie să avem infrastructurile locale pentru a le acompania prin uh, formare și informare. Uh, nu intru în detaliu astăzi, dar trebuie să știți că acest lucru a făcut parte din uh, abordarea noastră. N-aș vrea să vă dau senzația că am uitat IMM-urile în această dimineață. Însă, Încă un element și aș vrea să fim conștienți. Uh, știu de fapt că suntem conștienți, dar aș vrea să vă spun lucrurile cu propriile mele uh, cuvinte. Suntem primul continent de a ne uh, pune, care își pune astfel de întrebări, precum sunt cele pe care le dezbatem astăzi. Nu avem toate răspunsurile. Îi spun și doamnei Gebhardt. Învățăm din mers. Uh, nimeni altcineva nu își pune aceste întrebări, nimeni de altfel nu a făcut ceva similar cu GDPR-ul. Deci, iată, ce vă propunem este să lucrăm împreună, apoi uh, vom veni cu propuneri, poate va trebui să o luăm de la capăt în anumite aspecte, Uh, vom, uh, vom veni cu uh, actul cu privire la serviciile digitale. Sunt convins că va fi o legislație istorică. Cert este că facem progrese. Avem de-a face cu enorm de multe date. Vrem ca ele să fie să poată fi folosite în beneficiul întreprinderilor și cetățenilor noștri europeni și apoi avem de-a face și cu urgența uh, climatică, ce stă la baza strategiei uh, colegiului, lucru exprimat foarte clar de doamna von der Leyen. Nu este ceva neutru. Și noi suntem, din nou, suntem singurii care facem asta pe planetă. Avem două strategii coerente la nivelul unui uh, întreg continent Um, pentru uh, emisiile de CO2, dar și o strategie inteligentă care să ne apere uh, drepturile, inventăm practic legislația pentru acest nou spațiu digital. Deci să nu credeți că pactul uh, ecologic lipsește din um, abordarea noastră. Este perfect integrat și vă asigur că ne-am asumat această ambiție să dublăm numărul de date pe care le generăm, dar în același timp să înjumătățim emisiile de gaze cu efect de seră, vă asigur că nu va fi ușor. Va fi nevoie de cercetare, de acțiuni și suntem singurii care o facem. Va fi nevoie de instrumente, vom investi în acest lucru. Deci uh, doream să vă dau o imagine de ansamblu, un context și să vă răspund astfel la întrebări. Încă un punct important și credeți-mă, ne-am gândit mult la acest lucru și anume aplicațiile de risc ridicat sau de interes major. N-am văzut disc discutându-se despre asta în alte țări uh, din jurul nostru. Dacă abordăm acest lucru, înseamnă că uh, înțelegem cât de importante sunt aceste uh, aplicații ale inteligenței artificiale. Am mers chiar atât de departe încât să ne spunem că în anumite cazuri, în situații critice, sau dacă un, un astfel de sistem poate aduce beneficii pentru un sector sau pentru cetățeni, să putem cere ca anumiți algoritmi să fie antrenați uh, în Europa uh, cu date din Europa, pentru că atunci când antrenezi sau hrănești un algoritm, să spunem așa, sunt luni și luni în care îi se uh, introduc date putem vedea un algoritm care să fie cât se poate de interesant, poate fi inventat de cercetători din Europa sau de alții din afară și da, îl putem accepta, dar putem să mergem până la a cere uh, sau de a impune anumite reguli. Uh, inventăm aceste reguli în această a patra dimensiune informatică și uh, vom impune aceste reguli și ne vom asigura că cetățenii și întreprinderile le vor respecta. Mulțumesc! Mai avem trei vorbitori deci dacă sunteți uh, rapizi, poate vom avea timp și pentru răspunsuri. Grație. Domnul Stancana. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor de comisar. Voi fi foarte succint și poate așa vom recupera puțin timp. Am citit cu mare atenție comunicarea publicată de Comisia Europeană, am ascultat de asemenea intervențiile noastre, domnilor comisari. Am citit concluzia documentelor, unde se spune tehnologiile digitale, indiferent de cât ar fi de avansate, reprezintă în continuare un instrument și nu sunt un panaceu pentru toate problemele pe care le avem. Deci sunt cu totul de acord cu această concluzie. Și o leg de o altă declarație făcută ieri cu ocazia publicării cărții albe. Inteligența artificială nu este în sine bună sau rea. Totul depinde de cum și în ce scopuri este utilizată. Deci, pornind de la aceste idei, aș dori să formulez o întrebare sau observație împreună cu dumneavoastră, pe care să vă comunic dumneavoastră. Este clar că inteligența artificială poate fi și pozitivă dacă explică în mod concret uh, inteligența, inteligența adevărată sau ceea ce considerăm noi a fi inteligența adevărată, inteligența umană a unor uh, persoane, rezultatul unei conștiințe, unei gândiri, a unei, uh, unui lanț logic care uh, ține de natura umană. Deci dacă acest lucru este adevărat, ideea pe care o am este următoarea. Mă întreb, cum vom reuși prin intermediul măsurilor uh, propuse de Comisia Europeană? Să ne asigurăm că gândirea, persoana umană uh, va rămâne deasupra, va controla inteligența artificială, astfel încât și etica să se regăsească în toate etapele dezvoltării inteligenței artificiale. Este o întrebare pe care trebuie să ne o punem dincolo de uh, datele colectate de aspectele tehnologice digitale. Problema fundamentală este reprezentată de uh, persoana umană care a evoluat în urma istoriei uh, europene marcate de mm, bătălii de războaie și care a dus la apariția acestei personalități umane europene. Și aș dori să știu dacă Comisia Europeană, în, prin măsurile propuse, ține cont de posibilitatea ca evoluțiile posibile aduse de revoluția digitală, de inteligența artificială, să funcționeze în, în serviciul eticii și a oamenilor. Deci este o idee pe care am exprimat-o și pentru a încuraja Comisia Europeană în activitatea sa. Am discutat ieri despre relațiile existente între inteligența artificială și uh, etică, uh, relații care cred că vor fi foarte importante pentru activitățile noastre viitoare. Mulțumesc, domnule Stancanelli. Domnul Colacusic are cuvântul. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba croată. Poștovani prețednice, poștovani povăreniții, poșt... Domnule președinte, dragi colegi, dragi comisari, Dreptul fundamental al fiecărei, uh, a fiecărei uh, persoane este dreptul ca datele cu caracter personal să fie protejate și de a uh, circula mm, fără a avea nevoie de pază. Însă, în Uniunea Europeană, este, există un, un oraș, Londra, unde, unde care este împânzit de camere de luat vederi. Oricine poate fi urmărit în orice moment. Și pentru a avea tehnologie de recunoaștere facială avem nevoie de asemenea camere de luat uh, vederi, uh, de servere de mare uh, viteză se discută despre tehnologiile bazate pe cloud, dar uh, acestea funcționează pornind de la niște servere fizice care majoritatea acestora nu se află în Uniunea Europeană și pentru a putea garanta drepturile cetățenilor europene avem nevoie de un cadru legislativ care să poată impune anumite sancțiuni. Fiecare eurodeputat a primit uh, două tablete cu un calculator care nu este, nu sunt produse de o companie europeană sau Uniunea Europeană. Au uh, programe informatice care nu, de asemenea, nu au fost uh, produse de companii europene. Um, și în cloud datele sunt uh, salvate pe servere care nu se află fizic în Uniunea Europeană și mă întreb dacă vom putea să garantăm libertățile cetățenilor europeni, libertatea de uh, circulație, dacă nu vom susține din punct de vedere financiar propriile companii de a crea asemenea programe informatice, de a oferi servicii de cloud cu servere care să se află în Uniunea Europeană, să avem uh, produse aduse pe, pe piață care să fie vândute atât pentru desktop-uri cât și pentru laptop laptop-uri, să există um, comunicare media prin propriile uh, aplicații. China are uh, proprii asemenea furnizori de servicii, la fel cum se întâmplă și cu Rusia și cu alte state. Deci, uh, companiile europene trebuie să poată să, dezv- să dezvolte atât hardware-ul cât și software-ul necesar trebuie să se bucure de sprijin uh, financiar din partea noastră și de un cadru legislativ în acest sens. Și vă cer, stimați comisar, să faceți tot ceea ce ține de competențele dumneavoastră în acest sens. Domnul Mand, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Uh, justiția și piața internă sunt pietri, pietre de temelie pentru Uniunea Europeană și dumneavoastră sunteți, din punctul meu de vedere, cei mai importanți comisari și sper că veți ajuta Uniunea Europeană, în drept urmare, să supraviețuiască pe viitor credeți că um, Champion, uh, Liga Campionilor de fotbal uh, din Europa ar fi atât de, ar avea succes atât de mare dacă uh, ar trebui să, pentru ca toate echipele ar trebui să respecte aceleași reg- reguli cum se respectă pe piața internă. Eu am fost, eu am fost uh, jurist în Germania și apoi în Belgia, am ocupat de, de toate aceste chestiuni. Uh, și le cunosc prea bine. Ce vă va juga este să avem mai puține acte legislative și o adevărată armonizare la nivelul uh, regulamentelor și claritate uh, juridică. Și considerați că este posibil să convingeți Consiliul din acest punct de vedere? Well, uh, Monsieur Breton, uh, we have five minutes domnule Breton. Mai avem la dispoziție doar 5 minute uh, servicii de interpretare, vă rog. Voi fi succint, oricum, cred că o să împart uh, intervalul de timp cu colegul meu, Didier Renders. S-a spus cu vehemență și de către domnul Canelli trebuie să facem totul în folosul omului și al eticii. De fapt, asta cred că caracterizează întreaga carte albă pe care vă prezentăm. După cum ați văzut, acesta este punctul de plecare. De ce am ales acest punct de plecare? Îmi spun, uh, mai ales David a vis de intervenția mea anterioară, pentru că dorim ca valorile europene să fie proiectate în acest uh, spațiu nou. E pentru noi o linie roșie Trebuie să continuăm acest lucru și să avem reguli noi, o legislație noastră, încât să se garanteze clar. Sigur că există o dezbatere între um, legată de legătura între inteligența artificială și umană. Mie nu-mi place așa de mult termenul acesta de inteligență artificială. Mie mi se pare că uh, duce la confuzie. Inteligența umană este totuși foarte departe de aceste prime aplicații de inteligență artificială, cât or fi ele de sofisticate. Legătura comună este învățarea. Învățarea unei copil cu neuronii lui care acumulează informații din lumea externă și învață cum funcționează este cu totul diferite de rețelele informatice care vor permite să se colecteze informația, să se stocheze și apoi să identifice dacă se um, întâmplă o situație similară, atunci se vine cu soluțiile pe care le înregistrează deja. Sigur că sunt foarte atent, dar și încrezător uh, că omul va rămâne întotdeauna în situație de control asupra ceea ce se întâmplă. Dar dorim ca aceste aspecte, până la urmă, să implice decizia omului. Acum 30 de ani am avut uh, primele analize uh, care se făceau uh, de către roboți. Acum, când primești analizele de sânge, sunt uh, lucruri care, până la urmă, la final, sunt semnate de către un medic care verifică că totul s-a făcut cum trebuie. Deci, el își face o autoguvernanță, medicul, prin aceasta. Trebuie să asigurăm, sigur, și o guvernanță um, a celor care se ocupă, să fie în cunoștință de cauză. Tocmai de aceea, Uh, creăm acest lanț de valori. În ceea ce privește drepturile fundamentale, Didier cred că se va referi la acest uh, subiect Ia și domnul Render și știu că el se luptă mult pentru IMM-uri și eu la fel. Ce spuneați dumneavoastră că vreți să fie mai puțină legislație pentru IMM, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu vrem să se creeze legislație suplimentară. Oricum aplicăm regula one in, one out. Când uh, va veni vorba despre imm ul se va face într-un alt uh, cadru și o să vă spun atunci cum vreau să înlătur povara de pe umerii acestora. Deci, Mulțumesc, domnule Renders. Mulțumesc pentru această prezentare pentru comisarii prezenți astăzi. M-am bucurat să vă auzim uh, comentariile, dar e adevărat că trebuie să ne uităm mai mult la partea de aplicare a legislației actuale la nivel european. Iar la diferitele directive și așa mai departe și GDPR-ul, prima activitate a Comisiei va fi implementarea peste tot în Europa și cu aceeași interpretare a reglementării existente. Am avut uh, discuții cu autoritățile naționale care se ocupă de protecția datelor. La fel se va întâmpla și când vine vorba de inteligența artificială. Vrem să ne asigurăm de o aplicare corectă. Acum nu putem să convingem Consiliul că e nevoie de o legislație perfect armonizată, dar deja o aplicare corectă va fi esențială. Apoi, noastră v-ați referit la situația din uh, Londra. Acum e o situație externă Uniunii Europene, dar când vorbim despre camerele de pe străzi, facem diferența între videosupraveghere și inteligența artificială care ar putea să fie implicată. Vom discuta din nou despre situațiile legate de recunoașterea facială, unde avem legislație în prezent care trebuie să fie aplicată strict și vom vedea apoi care sunt evoluțiile eventuale. Domnul uh, Stancanele și Kodakovici s-au referit la probleme cu care ne confruntăm. Cum să facem astfel încât companiile europene să dezvolte din ce în ce mai mult inteligența artificială și să lucreze cu datele pe care le colectăm din ce în ce mai mult în Europa și cum să facem încât să avem o inteligență artificială care să se concentreze pe om, să fie în jurul acestuia vrem să promovăm aceste elemente, dar cu specificitatea noastră europeană de a păstra în centrul demersului ființa umană. Instrumentele de inteligență artificială trebuie să fie controlate atunci când prezintă mai multe riscuri și cred că și uh, atunci când le utilizăm trebuie să fim conștienți. E o abordare care probabil că va evolua de la an la an noi o să începem uh, anul acesta, dar trebuie să ne întrebăm cum să dezvoltăm un adevărat sector al inteligenței artificiale în Europa, având această preocupare de a, de a ne uh, concentra pe ființa umană și cu tot ce ține astea, garantarea drepturilor fundamentale, securitatea produselor, răspundere, aici trebuie să ne asigurăm că ființa umană rămâne în centrul preocupărilor, indiferent că e vorba de conceperea sau punerea în aplicare a aplicațiilor. Iar în acest demers vom avea nevoie și de reacția actorilor și sper că în consultările pe care le lansăm nu o să obținem um, doar reacțiile obișnuiților, mari operatori de internet sau asociațiile care se ocupă de subiect. N-ar um, plăcea să avem și IMM-uri care să reacționeze, dar și cetățenii cu titlu personal Mm, cred că va fi foarte important ca membrii Comisiei, de poate și Parlamentului, să se adreseze direct uh, mai multor cetățeni. Mă refer cu precădere la tineri care se confruntă mai mult deja cu problema inteligenței artificiale și uh, propun um, Comisiei să uh, fie și în universități prezentă. Și e foarte important să ținem cont de preocuparea umană care să fie în centrul uh, evoluțiilor. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru că ați fost uh, succinți în intervenție, ceea ce ne-a permis să avem o dezbatere atât de cuprinzătoare și de fructuoasă. Domnilor comisari, vă mulțumim pentru prezența și pentru prezentările foarte um, dinamice. După cum vedeți, noi ne așteptăm să continuăm acest uh, schimb, uh, poate cu un caracter periodic și profit de ocazie să vă invit uh, pentru un dialog structurat, de preferință în aprilie. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu aveți nimic la diverse, următoarea reuniune se va ține pe 18 martie la Bruxelles de la 9.30 uh, și de la 14.30 și a doua zi de la 9.30 la 12. Mulțumesc!